slovac, însă limba mea maternă este maghiara. Vreau să mă refer la evenimentele actuale din Europa de Est și adevărul că e uh, greu să ne gândim acum la viitorul Europei pentru că Ucraina, Gaza, Siria, Irak nu sunt prea departe de granițele noastre, așa cum pot credea unii. Relațiile noastre cu Ucraina văd că le hotărăște Putin pentru că Europa este divizată. Uh, acum 10 ani, uh, țara mea și uh, etnicii maghiari din Slovacia s-au bucurat să intre în Uniunea Europeană după căderea uh, cortinei de fier, pentru că considerau că le sunt garantate drepturile democratice. Din nefericire, există multe valori care în ziua de astăzi sunt periclitate din cauza amenințărilor populiste. În acest sens, aș dori să mă adresez, de exemplu, domnului Farage și să-l întreb ce părere are în legătură cu referendumul uh, scoțian. Ar fi de acord cu independența Scoției? Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, domnule Nog. Deși e prima dumneavoastră intervenție în plen, e vorba de faptul că toată lumea trebuie să respecte timpul de un minut și nu mai mult. Mulțumesc. Și acum domnul Simon. Eh, Europa trebuie să se concentreze într-o mai mare măsură pe eh, produsele realizate din eh, proiectare complexă, pentru că poate că nu mai este la modă, însă ne pricepem foarte bine la aceste lucruri, la proiectare, la inginerie și la producție în general. În Europa, în mod deosebit și în circunscripția mea, acolo pot să vă spun, de acolo vin industrii cum ar fi Jaguar, Rover și așa mai departe, care exportă produse bine cunoscute în întreaga lume și creează mii de locuri de muncă și în egală măsură se confruntă cu problema de a ocupa aceste locuri de muncă cu absolvenți de facultate de mai bună calitate și de aceea trebuie să insistăm mai mult dacă ne dorim să stimulăm această creștere. De aceea, semestrul european și programul de garantare pentru tineri trebuie să acorde prioritate instruirii, indiferent care ar fi presiunile, pentru că tinerii au nevoie de instruire de calitate și de locuri de muncă, iar noi trebuie să le oferim aceste instrumente. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Kuzmiuk. Kuzmiuk. Domnul Kuzmiuk. Herr Kollege ist nicht erschienen. Dann folgt als nächstes Herr Kollege Domnul Kuzmiuk nu este aici, așa că dau cuvântul domnului Starbati. Nici dânsul nu este prezent. Domnul Iurec atunci. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Deseori, acasă la noi, ne îngrijorăm, pentru că se spune că nu, oamenii nu sunt destul de interesați de ce se întâmplă la Parlamentul European, că nu participă la alegerile pentru Parlamentul European. Săptămâna trecută au venit la Bruxelles trei persoane deosebite din Polonia, Roman Wojciech și Xerox, care au venit uh, pe jos după ce au trecut prin întreaga Europa au început uh, în Irlanda, au trecut prin Monte Cassino și au ajuns în, uh, au trecut prin Polonia pentru a ajunge la Parlamentul European și pentru a susține pacea. pentru a vedea în același timp ce se întâmplă cu cei care trebuiau uh, să uh, pentru cei care fuseseră victime ale conflictului din Ucrain, Ucraina. Eu cred că un astfel de exemplu este foarte bun pentru noi. Mulțumesc, domnule Iurec, și acum domnul Iacovcici. Da Mulțumesc. E clar cred în ziua de astăzi că în mandatul nostru nu vom mai avea noi colegi pentru că procesul de negociere cu țările candidate va dura mai mult de 5 ani. Totuși cred că uh, procesul de negociere nu trebuie stopat sau suspendat, ci ar trebui intensificat, deoarece țările din uh, sud-estul Europei își au și ele dorințele și ambițiile. Mă refer mai ales la Serbia, Muntenegru și Albania discuțiile pe care le-am purtat eu în cursul uh, verii cu prim-miniștrii acestor uh, state indică faptul că situația în Serbia și Muntenegru uh, e una care le permite să spere că vor adera cât de curând. Sigur că pentru asta trebuie să îndeplinească toate condițiile, însă eu consider că Balcanii au nevoie de pace și pacea poate să fie egal cu statutul de europeni. Deci trebuie să aibă o perspectivă clară de aderare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iacovcici. Și acum urmează domnul Juaristi Abauns. Mulțumesc, domnule președinte o bună parte a societății din țara Vaștilor are două priorități, pacea și autodeterminarea. Și o bună majoritate susține acest lucru, ceea ce se vede prin prezența noastră aici la Parlamentul European. Iată a sosit momentul pentru a ne îndeplini drepturile în calitate de popor și cetățeni, inclusiv dreptul cetățenilor din țara Vaștilor de a fi ceea ce hotărâm noi Rezolvarea conflictului politic din țara vaștilor este o chestiune și de natură europeană. Parlamentul European are posibilitatea de a cere guvernelor din Spania și din Franța să dea dovadă de curaj și să ofere soluții, să nu mențină niște politici și strategii ale trecutului care să se mențină pe linia uh, negativistă. După cum vedeți, există un caz uh, împotriva a 28 de tineri care va începe săptămâna viitoare în fața instanțelor naționale din Spania și, de asemenea, alte procese care sunt o urmare a procesului politic din Spania. Cer să se facă un proces de pace pentru că acesta este principalul nostru angajament. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Huaristi.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 Sigo în castellano, sigo în castellano. Ah, ah. Uh, uh, voi continua în uh, limba spaniolă, dar președintele intervine. Dați-mi voie, domnule coleg, să vă spun că avem 24 de vorbitori pe listă și dacă vorbiți în altă limbă decât una din limbile oficiale, interpreții nici măcar nu vor putea să vă transmit uh, mesajul și răpiți din timpul celuilalt, deci vă rog să vorbiți într-o limbă oficială. Da, mulțumesc. Catalonia este o antică națiune europeană, este un subiect de drept politic, conștient de acest lucru și pretinde să și acționeze ca atare vine dinspre Catalonia o voce puternică și care cere o uh, soluție democratică um, și cere o soluție pentru deciziile pe care vrea să le ia singur. Europa nu trebuie să închidă ochii în fața aspirațiilor uh, exprimate liber de către o societate care vrea să-și construiască singură viitorul, dar și Europa. Europa se schimbă, iată, Scoția și Catalonia sunt uh, exemple pozitive ale acestei schimbări profunde, uh, schimbare în distribuția puterilor în Europa nouă, în construcție și fiecare din popoarele sale. Noi vrem uh, o, mai multă Europa pentru a avea o situație mai bună în Catalonia, dar și noi dorim să ne aducem aportul din punct de vedere cultural, social, economic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Maragall. Și acum, domnul Eicher are cuvântul. mr president on sixteen august. domnule președinte. La data de 16 august, care tocmai ce a trecut, 35 de migranți s-au înghesuit într-un container și au ajuns, încercat să ajungă până în Tilbury, uh, circumscripția mea. Din păcate, unul a murit și oricât ar fi de tragic acest episod, pot să spun că de atunci au încercat să obțină, să ceară azil și cred că nu e corect. Și asta să vă spun de ce nu este corect. Pentru că uh, toată lumea spune că suntem noi mai sensibili așa în Marea Britanie și acest lucru nu face decât să arate că Marea Britanie are această delicatețe. Însă dacă noi acum le dăm azil și mai mult se vor înghesui în containere și vor încerca să ajungă în Regatul Unit. Practic avem o serie de proceduri foarte clare prin care se cere azil în Regatul Unit și prin care migrezi în Regatul Unit. Deci este nedrept pentru migranți în general și pot să vă spun că vom putea până la urmă să evaluăm acest tip de atitudine a Marii Britanii, pentru că suntem un partid care respinge această Uniune și ne vom recupera frontierele și țara. Mulțumesc, domnule Ecker, și acum uh, domnul Corvin Miche. Europa n-a fost niciodată unită. Statele europene au luptat unele împotriva celorlalte, însă iată, acum ne dezvoltăm. Europa sub ocuparea Uniunii Europene uh, înseamnă creștere economică zero. Și motivul este Uniunea Europeană. Iată, motivul foarte clar, motivul pentru care nu ne dezvoltăm. Uniunea Europeană, uh, european înseamnă exact uh, contrariul valorilor europene. Ceea ce se numea bun în Europa în uh, Uniunea Europeană se cheamă că e rău. Iată de ce nu am înțeles prea bine ce se întâmplă aici. Și iată, am văzut califatul din sudul Franței, pentru că trebuie să ne întoarcem la o situație normală. Uniunea Europeană nu este decât un produs artificial care împiedică dezvoltarea Europei. Motivul este Uniunea Europeană și achiul comunitar. Mulțumesc, domnule Corvin Miche și acum domnul Hayes. Micro. Micro. Uh, vă rog să porniți microfonul. Thank you, Mr. President. I'd like to refer this evening. Mulțumesc. Dacă îmi dați voie, aș referi la o dispută între un număr de companii de construcții eh, irlandeze care trec printr-o situație dificilă și eh, autoritățile eh, polone. Iată, durează de un număr de ani deja această dispută, încă din 2012 a început E vorba de 215 milioane de euro care au fost uh, pierduți și multe locuri de muncă uh, au fost pierdute în Irlanda pentru că nu s-au respectat procedurile de achiziții publice. Ăsta a fost și uh, subiectul unei scrisori adresate de alte cinci state europene autorităților polone. În primul rând, domnule președinte, aș dori ca autoritățile acestea polone din domeniul drumurilor să acționeze onest față de Irlanda. Apoi cer autorităților polone ca imediat să intre în procedura de mediere independentă pentru a soluționa disputa și apoi cer Comisiei Europene, în prezența unuia din comisari, iată astăzi aici, ca măcar să examineze mai îndeaproape această chestiune, pentru că e vorba de fonduri structurale europene, bani, banii contribuabilor europeni și trebuie să ne asigurăm că acești bani sunt cheltuiți legal. Sunt uh, chestiuni care trebuie rezolvate aici. este întrerupt. Mulțumesc, domnule Hayes, și acum Urmează doamna Anderson. Thank you, domnule președinte consultările comisiei europene în legătură cu apa se vor încheia săptămâna viitoare. astăzi în calitate de nou parlamentar vreau să felicit munca depusă aici în legătură cu campania în favoarea apei. parteneriatele cu sectorul privat pentru cercetare inovare sunt benefice însă exploatarea resurselor de apă pentru scop comercial nu este un lucru bun și în londra de unde vin eu ne confruntăm în continuare cu probleme um, foarte mari ca urmare a privatizării facturile au crescut foarte mare și avem un furnizor de apă care nu este foarte bine reglementat și practic s-au au, primit, au plătit mai mult de 100 milioane de lire dividende acționarilor. În orice caz, instituțiile noastre comunitare au încercat să uh, împiedice privatizarea apei împotriva faptului să impună privatizarea apei, deși existau dovezi împotrivă. Nu ne dorim niciun fel de scuze de genul nu există temei legal sau aplicarea principiului neutralității. E nevoie de măsuri care să promoveze controlul democratic al apei. De asta este nevoie. Mulțumim, doamna Anderson. Și urmează acum dana Bilbao Barandica. Mulțumesc, domnule președinte. Problemele teritoriale care există în țări europene, precum Euskadi, Catalonia sau în țara Flandrei, uh, au nevoie de soluții, așa cum se va întâmpla săptămâna asta în Scoția. Nu să se impună o soluție din afară și să nu se împiedice cetățenii pentru a lua propriile decizii. Deci e nevoie de politică și democrație, de dialog, acorduri și ratificare cetățenească. Iată de ce revindic uh, conținutul declarației de la Strasburg pentru a exista un arbitraj european pentru toți cetățenii Europei atunci când există conflicte de acest fel. Aceste tensiuni și conflicte teritoriale reprezintă un simptom uh, extra față de uh, declinul țărilor tradiționale și o nevoie de înnoire a conceptului de națiune și a partidelor care, precum al meu, lucrăm de șapte decenii încoace. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Barandica. Și acum domnul Carti. Mulțumesc. În 24 august a fost uh, cea 20-a aniversare a începutului uh, procesului de pace, convorbirilor pentru procesul de pace între Irlanda de Nord și uh, Anglia și iată s-a produs acordul din Vinerea Mare a fost acest dialog cel care a dus la progrese pe calea păcii. Uh, recent, principiul angajamentului într-un astfel de dialog a lipsit uh, nu numai din partea guvernului irlandez, cât și din partea guvernului Marii Britanii. Institutele europene care au susținut acest proces de pace irlandez trebuie să știe că Eh, ultimele evoluții amenință instituțiile eh, politice create în urma procesului de pace din Irlanda. Eh, cer colegilor să susțină eforturile de convorbiri care să includă pe toată lumea ca să ne asigurăm că angajamentele asumate în vinerea mare sunt și traduse în realitate. Mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumesc, doamnă, domnule Carty. Uh, vreau să vă spun că toată se aprinde un beculeț atunci când citiți cu prea mare viteză. Ar fi bine să păstrați un ritm omenesc ca să puteți fi și interpretați așa cum se cuvine. Mulțumesc și acum doamna Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra inundațiilor catastrofale din Pakistan și în statul Kashmir. Există sute de victime, mii de persoane au fost deplasate, s-au pierdut vieți omenești și case și inundațiile probabil vor continua. Se vorbește deja de inundațiile cele mai puternice în ultimele decenii în această zonă. Cu toții suntem conștienți că zona Cașmirului este una foarte delicată și există și problema cu situațiile de urgență însă cred că ar trebui să salutăm felul în care s-au organizat uh, ajutoarele între India și Pakistan în acest caz. Aș vrea să cer Uniunii Europene să susțină în mod activ angajamentul luat de cele două guverne pentru a îmbunătăți gestionarea apelor, pregătirea la situații de urgente, urgență în regiune și aceasta ca o oportunitate pentru ca guvernele să lucreze împreună în beneficiul cetățenilor lor și să nu continue cu conflictul dintre ele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lambert. Și acum doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte criza economică din italia împreună cu problema migrației riscă să compromită protecția drepturilor de bază și să ducă la o luptă darwiniană destul de nedreaptă și asta în defavoarea cetățenilor cu probleme, pentru că ei au mare nevoie ca să li se protejeze drepturilor. De asemenea, cei care sunt obligați să scape din fața conflictelor și care sunt dispuși chiar să-și iște viața în Marea Mediterană la, pe bordul unei, uh, nave, unei bărci pneumatice. Ultima tragedie, 250 de persoane care s-au unecat în largul coastelor libiene. Europa și statele membre alocă mulți bani pentru un sistem de gestionare a fluxurilor care nu întotdeauna întotdeauna este transparent și întotdeauna criticat sau foarte des criticat. Ce e de făcut? E nevoie de o intervenție hotărâtă în țările de origine și de tranzit și este nevoie să se controleze modul în care se gestionează banii europeni în statele membre pentru a evita risipa și fraudele. Trebuie să revizuim regulamentul de la Dublin pentru a reconfirma o cooperare solidaritate între statele membre. E nevoie de coridoare umanitare pentru ca migranții să poată să ajungă la țintă în viață fără să-și riște propria viață. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Ferrara, și acum urmează la cuvânt domnul Papadakis. Mulțumesc. Iată că deciziile luate la ultimul summit NATO se întoarce împotriva popoarelor pentru că e vorba de un risc de războaie imperialiste care risc care va fi suportat, sigur, de cei nevinovați. Intervenția Uniunii Europene în Ucraina nu a făcut decât să înrăutățească conflictul cu Rusia imperialistă. Conferința de astăzi de la Paris, privitoare la o intervenție militară împotriva jihadiștilor, uh, în, iată, încă o dată, nu va face decât să ducă la mai multe distrugeri în regiune. Iată că Uniunea Europeană uh, strânge rândurile cu NATO și asta e o situație teribilă. Iată și guvernul elen este implicat. Partidul Comunist Elen cere să se pună capăt uh, imediat intervențiilor militare și cere ca armata elenă să nu participe la intervențiile și operațiunile militare ale Uniunii Europene și NATO. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Papadakis. Da, pot să spun că avem într-adevăr mulți colegi noi care participă la procedura asta a intervențiilor de un minut. Știu, uh, sunt teme la care țineți foarte mult, dar vă rog să vă reamintiți. Regula e un minut pentru fiecare, deci vă rog să fiți succinți. Pentru că să știți că dacă vorbiți mai rar, uh, mesajul vi se va transmite mai bine. Dacă citiți foarte rapid, atunci uh, se pierde foarte mult din discurs și nu vă puteți transmite mesajul așa cum v-ați dori să o faceți. Să țineți cont de acest lucru. Vă voi întrerupe oricum după ce treci un minut. Vă voi permite doar 5 secunde după un minut. Deci vă rog, aveți uh, milă și pentru noi și pentru interpreți. Vă rog. Și acum uh, uh, are cuvântul domnul Tăcăș. Elnök úr, a romániai magyarság egyöntetű... Mulțumesc, domnule președinte. Maghiarii din România sunt pentru autonomia teritoriului secuiesc în majoritate. Partidele și guvernul României sunt împotriva autonomiei acestei regiuni și guvernele majoritare fac o adevărată propagandă împotriva eforturilor realizate în vederea obținerii autonomiei, eforturi făcute de jumătate de milion de maghiari din Transilvania. Știrile din România incită împotriva autonomiei, utilizând uh, mijloacele poliției secrete de pe vremea lui Ceaușescu, încălcând practic separarea puterilor în stat și dând dovadă de un adevărat atac antidemocratic față de eforturile legitime ale maghiarilor. Cer de aceea președintelui și Parlamentului să-i protejeze pe maghiarii din Transilvania față de aceste atacuri și să susțină eforturile de autodeterminare. Mulțumesc, domnule Tökes, și acum domnul Niedermüller. Köszönöm, elnök úr. Ma délután Mulțumesc. mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. S-a dezbătut pe scurt în această după amiază dacă merită sau nu să vorbim despre situația Ungariei în plen. Unii au spus că nu s-a petrecut nimic nou. Eu am spus că totuși s-au petrecut evenimente noi. Uh, de curând, primul ministru a criticat organizațiile societății civile, ONG-urile. Eu cred că e important să menționăm că nu vorbim doar de o chestiune care afectează Ungaria, ci afectează întreaga Europa. Iată, e prima oară când un prim-ministru își utilizează puterile pentru a submina valorile Uniunii Europene și face asta în propriu beneficiu. În calitate de parlamentari europeni, obligația noastră e să vorbim răspicat uh, împotriva acestei, uh, acestui abuz. Noi trebuie să protejăm Europa și comunitatea europeană. Mulțumesc uh, și acum Sigur, e, iată, vedeți că e mai bine să vorbiți uh, liber și la obiect. Și acum uh, Domnule președinte, o parte importantă a datoriei publice a Greciei stă în mâinile Băncii, Europene, Băncii Centrale Europene, care a acceptat o serie de împrumuturi și de obligații uh, de pe piețe internaționale cu o uh, reducere de 40% și astfel a încasat 350 de miliarde de euro, însă în egală măsură cere să se ramburseze valoare nominală a acestor împrumuturi. Cu alte cuvinte, a câștigat 22 de miliarde de euro astfel. Astfel, domnul Draghi și colegii și oamenii dumnealui, de fapt, uh, uh, și-au uh, băgat o grămadă de bani în buzunar pe spatele poporului elen, iar noi cerem foarte tare să schimbe acest lucru, pentru că guvernul la Atena a venit cu impozite cât se poate de stricte în uh, Grecia și acest lucru, până la urmă, înseamnă speculații făcute pe spatele cetățenilor um, Uniunii Europene. De aceea, cred că Grecia nu trebuie să plătească mai mult, ci trebuie să plătească simplu capitalul pe, astfel încât să-și răscumpere obligațiile la o rată de 2,15%. Mulțumesc, domnule Marias. Urmează în iunie două Mulțumesc. În iunie 2012, Consiliul European a fost de acord să facă o declarație în legătură cu băncile. Europa a analizat uh, situația sectorului financiar din Irlanda pentru a vedea dacă, în mod retrospectiv, se poate recupera situația bancară din Irlanda. Și, la o lună după aceea, o declarație comună uh, la care a participat și Angela Merkel, arăta că Irlanda este un caz special. Domnul Juncker spunea la începutul anului că există un grad de retroactivitate în ceea ce privește ISM-ul, pentru că altfel n-ar avea niciun sens. Și cu toate acestea nu s-au făcut progrese până acum și poate că nu știați, dar Eurostatul a confirmat că Irlanda, care are un procent uh, mai mic de 1% din populația europeană, reprezintă 3% din problema financiară. Uniunea Europeană nu și-a respectat promisiunile, ism ul trebuie utilizat pentru a um, face acest angajament retrospectiv față de sectorul bancar irlandez. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Harkin. Și acum Dau cuvântul doamnei Boylan. Uh, EU and Irish citizen, 17-year-old Ibrahim Halal. Mulțumesc. Uh, cetățeanul european Ibrahim Halawa a fost uh, arestat în Egipt uh, pe când se afla în vacanță Asta acum un an și încă se află într-o închisoare egipteană fără acuzații oficiale, fără probe, uh, se află închis în condiții îngrozitoare, uh, i s-au încălcat drepturile, organizații internaționale au, uh, s-au, s-au ocupat de cazul Ibrahim și au găsit că a fost încarcerat fără justificări. Um, în luna august uh, trebuia să îi se judece cazul um, ca partea unor uh, procese în masă. Uh, iată că e vorba de un uh, Uh, adolescent care este închis fără motiv, fără probe, fără acuzații. Solicit Uniunii Europene să ceară imediat eliberarea sa și uh, nou un alt reprezentant să acționeze imediat ca să poată uh, obține acest lucru. Mulțumesc. Vielen Dank, Frau Kollegin Beulen. Mulțumesc. Și acum domnul Ma, vă rog. Dámy a pánové, na tomto zasedání budeme... Doamnelor și domnilor, urmează să discutăm bugetul Uniunii Europene pe anul 2012 de mai multe miliarde de dolari. Haideți să uh, recunoaștem faptul că avem de face cu 150 de miliarde de euro care vin din buzunarele cetățenilor noștri și acești bani nu pică din cer. Unii dintre dumneavoastră sunt de părere că banii sunt repartizați, dacă sunt repartizați prin Bruxelles, duc la o viață mai bună în Europa. Însă, eu cred că avem de a face cu o greșeală. Ba chiar uh, cred că uh, exact, ar trebui să producem exact pe dos. Pentru că repartizarea banilor și redistribuirea acestora duce la o creștere a corupției, afectează economie și crește gradul de îndatorare. Subvențiile sunt, de fapt, bani plătiți uh, companiilor din buzunarul altcuiva și de aceea companiile care beneficiază de aceste finanțe, de aceste subvenții câștigă și cu cât mai mare cantitatea de bani, cu atât mai mare va fi și corupția. Și în al treilea rând, țările mai sărace, de obicei, uh, se îndatorează din ce în ce mai mult pentru a putea găsi bani care, prin care să cofinanțeze aceste subvenții europene. Din punctul meu de vedere, această redistribuire a banilor este dăunătoare pentru economie. Ne putem lipsi bucuroși de ele. Mulțumesc, domnule Mach. Urmează doamna Clun. Uh, Mulțumesc, domnule președinte Aeroporturile mici au un rol important în dezvoltarea regională și aș dori ca noul comisar să se centreze pe acest lucru. Acestea trebuie să-și continue activitatea să reprezinte un adevărat motor de creștere economică și aceasta în mod eficient pentru a avea o rețea de transporturi bună, eficientă și să se profite pe deplin de pe urma pieții interne și a, a abilităților de muncă în regiune. Acest lucru este din ce în ce mai important. Zonele regionale au nevoie de aceste rețele de transporturi pentru a avea un acces la nivel global. E nevoie de resurse pentru dezvoltarea regională și aeroporturile regionale sunt esențiale pentru acest lucru. Pe măsură ce Uniunea Europeană se extinde, aceasta poate crea noi locuri de muncă și aș dori ca Comisia să se asigure că următoarele investiții vor fi făcute în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Clun, și acum doamna Iotova. Mulțumesc, domnule președinte. Peste 300 de milioane de euro uh, reprezintă daunele uh, de pe urma ploilor torențiale din Bulgaria și mulți uh, oameni și-au pierdut uh, locuințele. Economia și agricultura bulgară trebuie pur și simplu reconstruite. Din nefericire, iată că natura provoacă dezastre nu doar în Europa de Est la începutul acestui an am uh, adoptat un raport în Parlamentul European pentru a se utiliza mai bine asistența financiară. Până la sfârșitul acestei luni, Uniunea Euro- uh, mă scuzați, Comisia Europeană trebuie să publice un manual pentru ca absorpția fondurilor să fie facilitată. Aș uh, dori să fac apel la Comisie pentru a publica un document de calitate, astfel încât, într-adevăr, fondurile să fie absorbite mai ușor și avem nevoie și de fonduri suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iotova. Acum domnul Buda se pare că nu e de față, deci are cuvântul domnul Plenković. Hvala Lepa, gospodine potpredsjedniče. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Domnule comisar, aș dori să mă refer la problema drepturilor croației în, croaților în Serbia. E vorba de croații care reprezintă o minoritate și care uh, numără 57.000 de suflete. Ca urmare a uh, declarației domnului Nicolici, Până la urmă, manualele pentru croați vor fi în alfabet chirilic și acest lucru este o discriminare a, împotriva croaților din Serbia, iar acest lucru nu reprezintă o politică deloc corectă și eu cred că și Comisia Europeană ar trebui să insiste cu privire la negocierile de aderare, e vorba de capitolul 23 și 24, și anume să se spună ca acesta să reprezinte unul dintre elementele care să condiționeze accesul Serbiei la Uniunea Europeană. Noi ne dorim să asigurăm uh, finanțe pentru educația uh, lingvistică și culturală a croaților din Serbia. Mulțumesc, mulțumesc domnule Plenković. Acum urmează domnul Caputo la cuvânt. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Criza deșeurilor din Italia și mai ales în sudul Italiei a devenit acum una ciclică. Uh, nu funcționează sistemul de uh, transformare a deșeurilor, deși uh, oamenii dau dovadă de bunăvoință. Vedem asta din datele avute la dispoziție. Însă, din păcate, condițiile se înrăutățesc. Astfel încât Italia s-a declarat că nu uh, îndeplinește prevederile directivei privitoare la deșeurile periculoase. Uh, sunt 218 situri unde se descarcă ilegal deșeurile, însă sigur că sancțiunile trebuie să fie exemplare, însă însoțite cu, de o schimbare a intervențiilor Uniunii Europene, care n-a fost uh, foarte eficientă până acum. Uh, o propunere pentru o nouă directivă pentru ambalaje și deșeuri e ocazia pentru a utiliza principiile economiei circulare și să se alinieze mai bine definițiile și să se definească mai bine responsabilitatea. voi, onorevoli Dragi colegi, sper că ne veți uh, ajuta pentru a schimba și situația din sudul Italiei. Mulțumesc, domnule coleg, mai mai am doi vorbitori. Uh, urmează domnul, pe listă, urmează domnul Bogovici. Hvala za besedo, gospod, uh, gospod podpredsednik. Mulțumesc, domnule președinte. Slovenia s-a opus de multe ori lipsei de transparență în ceea ce privește localizarea terminalelor de gaz în golful din Trieste, la granița cu Slovenia. Este o regiune care este locuită de în jur de 1000 de locuitori, o regiune de cooperare pentru noi și importantă și din punctul de vedere al turismului. Localizarea terminalelor de gaze la o distanță foarte mică de frontiere este inacceptabilă pentru noi, în special din punct de vedere al procedurilor care au fost utilizate. Guvernul sloven și organizații non-guvernamentale în domeniul mediului nu au fost incluse în acest proces. Iată de ce

Mulțumesc, domnule coleg Preda, și cu asta am încheiat uh, intervențiile de un minut, conform articolul 163 al regulamentului și vom uh, reîncepe mâine de la orele 9 până la 14 și de 15 uh, la 23. Veți găsi ordinea de zi pe site-ul Parlamentului European și cu asta suspend.